numiri în comisii și delegații. Aceste numiri vor figura în procesul verbal al uh, acestei reuniuni. Dacă nu va exista nicio observație până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. Apoi, Comisia Libe a decis să înceapă